Good afternoon, dear friends. Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi. Vom începe reuniunea noastră. Bun venit tuturor la această reuniune a Comisiei pentru Afaceri Constituționale și permiteți-mi să vă urez toate cele bune pentru acest mandat. Voi conduce lucrările în portugheză, deci pregătiți-vă. Așa, ca mică schimbare. Pentru că este o limbă frumoasă. În primul rând aș dori să vă informez că am preluat conducerea acestei reuniuni ca interimar, pentru că în mandatul anterior am deținut funcția de vicepreședinte. Și pentru că președintele anterior al comisiei nu va mai face parte din această comisie și de aceea îmi revine uh, mie, ca fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale, misiunea de a prelua conducerea acestei reuniuni. Declar deschisă ședința. Știți despre ce este vorba. Vrem să constituim prezidiul comisiei deci vom alege președintele, vicepreședinții și, bineînțeles, la început se alege președintele, iar apoi vicepreședinții. Au drept de vot membrii titulari ai comisiei și, de asemenea, membrii supleanți dacă s-au înscris că înlocuiesc un membru titular. În acest sens, am primit următoarele informații din partea grupurilor politice. Un, reprezent, un locuitor pentru domnul Viland, Brando Benifei, îl înlocuiește pe Richard Corbett, James Wales îl înlocuiește pe Robert Love, Kinga Gall îl înlocuiește pe Laurent Vint și Gert Bourgeois îl înlocuiește pe domnul Henan. Există și alți membri supleanți care doresc să înlocuiască un membru titular. Dacă da, ar trebui să comunicați acest lucru președintelui. Acum, vă rog. Sven Simon. Îl înlocuiesc pe Paolo Rangel. Am luat notă de această informare. Am verificat și cvorumul necesar care există. Iar acum vă solicit propuneri pentru funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Cine dorește? Doamna Hübner, vă rog. Mulțumesc în numele PP. Aș dori să îl propun pe fostul președinte al Parlamentului European, domnul Antonio Tajani, pentru funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Mulțumesc! Am luat notă de această propunere. Suntem oarecum surprinși. Aș dori să întreb candidatul dacă acceptă candidatura. Da, accept. De asemenea, am luat notă de faptul că candidatul propus și-a depus uh, declarația privind interesele financiare și declarația privind conduita corespunzătoare. După aceste informații putem trece la vot, dar vă întreb mai întâi dacă mai există și alte candidaturi. Văd că nu este cazul. Atunci, în conformitate cu regulamentul de procedură, putem adopta această propunere prin aclamare. Prin urmare, aș dori să-l rog pe domnul Tajani să vină și să preia conducerea lucrărilor acestei comisii. report which is not perfect. Portugheza mea nu e perfectă. L'ordine del giorno Ordinea de zi prevede alegerea vicepreședinților. Aș dori să reamintesc membrilor Comisiei AFCO, în conformitate cu articolul 213 din regulamentul de procedură, diversitatea trebuie să se reflecte în biroul uh, fiecarei comisii nu se poate ca conducerea unei comisii să fie în exclusivitate uh, feminină sau masculină. De aceea, toți, uh, toate grupurile politice trebuie să respecte această dispoziție. Întreb dacă doriți să interveniți uh, în legătură cu această informație. Doamna Hübner, vă rog. Domnule președinte, aș dori să propun ca noi, coordonatorii, să avem parte de o pauză de 5 minute pentru a discuta propunerile pentru vicepreședinția acestei uh, comisii. Ei bine, acord 5 minute pentru o reuniune a coordonatorilor grupurilor politice, dat fiind uh, și situația care e în desfășurare în Parlament. Deci reluăm uh, reuniunea peste 5 minute sau atunci când ați încheiat consultările. Reuniunea se suspendă. Are you ready? Uh, Hübner. în numele tuturor colegilor vreau să vă anunț că am găsit un acord și propunem să amânăm votul pentru vicepreședinți până luni, însă înțeleg că pentru ca comisia să fie legal constituită trebuie să votăm pentru primul vicepreședinte al Comisiei. Deci, suntem pregătiți să avem uh, un prim vot. Deci, propunerea coordonatorilor este de a vota doar primul vicepreședinte și să amânăm alegerea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte pentru o lună la Strasburg. Bien. Yes, yes, yes. Vi ho informato. V-am informat că se impune să existe cel puțin o femeie printre cei patru vicepreședinți. Deci, dacă în această după-amiază se alege un vicepreședinte bărbat, vă atrag atenția că pe lângă chestiunile de ordine politic, dacă nu există și nechilibru de gen, nu vom putea proceda la vot. Am înțeles că din partea grupului socialiștilor și democraților se dorește propunerea unei doamne pentru funcția de vicepreședinte. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul socialiștilor și democraților se bucură să o propună pe Gabriele Bischoff uh, ca primă vicepreședinte. Și aș dori să profit de această ocazie să vă felicit pentru alegerea ca președinte al Comisiei AFCO numele grupului SND. Ne bucurăm că fostul președinte al Parlamentului va conduce această comisie vom putea colabora bine pentru o Europa mai puternică și mai unită. Mulțumesc, vă rog! Noi mm, dorim să o propunem ca primă vicepreședintă pe doamna Anemant, care este membră de mulți ani. Dorim de asemenea și un vot secret Eu cred că toate grupurile politice ar trebui să-și facă vocea auzită. Da, într-adevăr. Sunt de acord că votul trebuie să fie secret, dat fiind faptul că există doi uh, candidați. Candidații propuși acceptă candidatura? Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi um, să mă prezint. Accept, da? Sunt uh, membră nouă în Parlament. Am fost președintă um, sindicaliștilor la nivel de CESE. De asemenea, am desfășurat activități similare în Germania, am fost și observator permanent în cadrul Convenției pentru viitorul um, Europei și sper să obțin uh, susținerea dumneavoastră la acest vot. Acceptați candidatura? Da? Da, și vă spun și de ce. Negocierile între diferitele grupuri înainte de desemnarea președinților și vicepreședinților Parlamentului au arătat că ar putea ca la AFCO să existe un prim vicepreședinte în cadrul AFCO și am spus că în acest caz voi accepta candidatura. Dar am auzit zvonuri cum că sistemul DONT nu se va mai aplica Acum vin din Belgia, țară în care s-a inventat acest cordon sanitar. Și am trăit timp de 35 de ani în condițiile de cordon sanitar în Belgia, dar nu s-a aplicat niciodată față de administrația Parlamentului. Am văzut că acest lucru se aplică la Strasburg pentru prima dată în Parlamentul European. Lucrurile m-au întristat foarte mult. Însă acest document încă circulă și există în continuare posibilitatea ca această pată uh, adresa democrației să uh, nu fie completă cu această mică excepție. Sunt de mult membru în Comisia AFCO, nu am fost niciodată provocator, am fost moderat chiar și în formularea criticilor mele. Deci nu văd cum ați face acest lucru în Comisia AFCO, uh, la fel cum ați procedat în plen. Cei 21 de milioane de votanți ID fie vor avea un cuvânt de spus, fie vor fi excluși, așa cum ați procedat săptămâna trecută și la nivelul celorlalte comisii. Pledoaria mea este, vă rog, nu faceți același lucru Uh, și în cadrul Comisiei AFCO, pentru că altfel, în ochii celor 21 de milioane de oameni, printre care și mulți italieni, uh, domnule președinte, um, imaginea Parlamentului va avea de suferit. Poate că Comisia AFCO este un loc bun de a evita acest lucru. Haideți să folosim această posibilitate ca cei 21 de milioane de votanți să nu fie excluși din um, toate comisiile de specialitate ale Parlamentului. Bine, ora mentre si preparano... În timp ce um, vă pregătiți cartelele de vot, spune cineva? Secondo me si può fare Așa cum... Eu consider că putem face vot uh, electronic secret, așa cum a procedat la Strasburg. Este decision of the president, eh? E o decizie a președintelui. Chiede il voto cartaceo, possiamo fare elettronico. Se Dacă nimeni nu solicită vot în scris, putem proceda electronic. Juu, kyllä minä haluan, että vaadin, että äänestetään paperi, paperiäänestyksenä. Eu solicit vot secret. Pe hârtie. Hmm?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 Doamna Hübner, putem avea vot secret și electronic, așa cum s-a întâmplat și în alte comisii, dacă nu există alte argumente. Dar dacă se dorește doar vot, ca votul să fie secret, putem vota electronic. Se sono tutti d'accordo per me. Dacă sunteți cu toții de acord din partea mea. dar văd că ei continuă să solicite vot pe hârtie și nu văd de ce să nu le permitem acest lucru. La, la del presidente. E decizia președintelui. Just un mot, président. Il, il ne me semble pas euh, qu'il y ait d'obligation. En există obligația de a avea buletine de vot pe hârtie. Totul este, până la urmă, ca cerere să fie un vot secret și putem vota și electronic. Deci, singura obligație figurează în regulament este să fie un vot secret. Este o decizie a președintelui. Domnule președinte, da, totul este până la urmă la decizia președintelui, dar eu precizez că singura obligație este să fie un vot secret. Deci, până la urmă, președintele trebuie să accepte decizia majorității, protejând minoritatea. Iar eu nu vreau, din acest punct de vedere, să pietez cumva prin decizia mea minoritatea.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 estraggono i nomi degli iscritti. Haideți să alegem comisia de a voturilor. Le extrag din urmă. Domnul González Pons. Domnul Boselager.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna metterli. Pe buletinul de vot în numele celor doi candidați. Trebuie să bifați numele candidatului preferat, să împăturiți în patru buletinul de uh, vot. Și apoi se semnează. Clarify if, if... Vă rog să clarificați dacă votăm un birou al Comisiei AFCO astăzi uh, care să fie comisie constituită și dacă se aleg doi vicepreședinți, asta nu încalcă regulile de procedură? Noi alegem acum uh, primul vicepreședinte. Conferința coordonatorilor de grup am ajuns la un acord conform căruia cel de-al doilea, al treilea și cel de-al patrulea vicepreședinte vor fi aleși uh, în reuniunea noastră de luni de la Strasburg. Da, cel primul vicepreședinte poate fi bărbat, atunci uh, printre vicepreședinții 2, 3 și 4 trebuie să existe o femeie. Dacă prezența feminină trebuie să figureze printre toate funcțiile de vicepreședinți. Astăzi putem alege fie o femeie, fie un bărbat. Dacă câștigă o femeie, nu va fi nevoie să fie desemnate pentru celelalte funcții vacante o femeie. Dacă câștigă un bărbat, atunci printre, printre cei propuși la Strasburg trebuie să figureze neapărat o femeie. Please. I can add to what you have said, Mr. Pot să adaug la ceea ce a spus, uh, domnule președinte? În calitate de coordonator al grupului ID, sunt deschis uh, față de orice fel de discuții și chiar eventual să fiu înlocuit ulterior de colega Mentasari. Asta pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Noi nu impunem vreo preferință bărbat, încă suntem deschiși dezbaterii sugerate de doamna Hübner pentru luni. Nessuno ha mai detto che voi... N-a spus nimeni că vreți să impuneți dumneavoastră o prezență masculină. S-a solicitat anterior doar o clarificare a regulilor. Însă acordul între coordonator, dată fiind situația politică generală, a fost de a alege doar un prim vicepreședinte. Dacă veți fi ales dumneavoastră, printre viitorul trei candidați, va trebui să fie cel puțin o femeie. Pot fi însă și trei dacă va fi alesă contra candidata dumneavoastră, celelalte propuneri pot fi bărbați, dar între cei patru vicepreședinți trebuie să figureze cel puțin o femeie, dar pot fi patru, dat fiind faptul că eu sunt președinte. team against them. i Am să dau citire rezultatelor pentru funcția de prim vicepreședinte a Comisiei AFCO. Au votat 26 de parlamentari comentarii. Doamna Bishop a obținut 17 voturi, 8 voturi pentru domnul Anemans, un uh, vot uh, nul. Doamna Bishop este prin urmare aleasă vicepreședintea și o invit să ia loc la prezidiu. Viitoarea ședință a comisiei noastre va avea loc uh, foarte probabil în seara la Strasburg, iar pe ordinea de zi va figura alegerea celor trei vicepreședinți. Fiind aleasă pentru funcția de primă vicepreședinte o doamnă, nu e nevoie de alte candidaturi din partea unor femei. Da, sigur, dacă se dorește, pot fi candidaturi și din partea doamnelor. Însă, prin alegerea doamnei Bishop în funcția de prim vicepreședinte am asigurat respectarea prevederilor regulamentului. Avete ricevuto anche il calendario delle riunioni? Ați primit uh, și calendarul uh, reuniunilor până la finalul acestui an. Dacă sunteți de acord, îl uh, adoptăm, iar ulterior um, mergem să facem o fotografie împreună cu doamna vicepreședinte Bishop și ne revedem luni la Strasburg. Doamna Bishop, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care ați manifestat-o față de mine și sper că împreună să lucrăm foarte bine unii cu alții și să fixăm un bun standard aici, în această comisie, pentru un parlament puternic și pentru un bun echilibru interinstituțional. Mulțumesc! Anche eu mi asocio le congratulazioni. Mă asociez și eu felicitărilor exprimate de doamna Bishop. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin alegerea ca președintele acestei comisii. Mă voi comporta ca și în funcția de președinte a Parlamentului. Toți deputații reprezintă electori. Toți deputații pentru mine trebuie, din, din punctul meu de vedere, trebuie respectați. Fiecare deputat este egal cu celălalt. Ușa mea este deschisă pentru orice solicitări. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a încerca să dau o greutate cât mai mare Parlamentului nostru. Ca președinte al Parlamentului, am spus că se impunea pentru ca Parlamentul să capete competențe prerogative de inițiative legislative. Suntem unicul parlament în lume care nu le are. Eu cred că, ca și Comisie AFCO, avem multe de făcut în această privință. Și în această privință, cred că toate grupurile pot fi de acord, pentru că dacă vrem o Europa democratică, Parlamentul, reprezentanții poporului trebuie să aibă posibilitatea să vină cu propuneri legislative. Nu putem aștepta doar ce vine din partea Comisiei. Trebuie de asemenea să uh, lucrăm și pentru a avea drepturi de anchetă. Sigur că mai sunt și multe alte teme, Brexit și așa mai departe, însă vreau ca această comisie să devină vârf de lance în activitatea Parlamentului pentru a apropia Parlamentul de cetățeni, pentru că, evident, cetățenii nu sunt mulțumiți de cum funcționează lucrurile și noi trebuie să facem în așa fel încât să venim cu răspunsuri. A venit cu mai multe prerogative pentru Parlamentul European, cred că este răspunsul cel mai bun pe care îl putem da cetățenilor noștri. Sper că vom avea colaborarea tuturor deputaților și cei care gândesc ca mine și cei care gândesc diferit. Cred însă că toți împreună trebuie să dăm un semnal că ne angajăm în așa fel încât distanța între cetățeni și instituții să se reducă. Mulțumesc anticipat pentru colaborarea dumneavoastră din partea mea, toată disponibilitatea. Mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o.